consideră aceste corecturi ca fiind adoptate dacă nu sunt contestate de către un grup sau de minim 40 de deputați, astfel încât să poată fi votate. Le găsiți aceste texte pe seans în direct. Titlurile vor fi publicate în procesul verbal al acestei reuniuni. Miercuri, în conformitate cu articolul 74 al uh, regulamentului, voi semna două uh, acte juridice care sunt, au fost adoptate în conformitate cu regulamentul de procedură. Titlurile acestor două uh, documente vor fi de asemenea publicate în procesul verbal al acestei reuniuni.